ratificat acest text pe care îl vom uh, prezenta mâine în fața tuturor colegilor și sperăm că va fi un pas înainte pentru toți lucrătorii din uh, țările terțe. Vă mulțumesc! Domnul președinte, vă urăm mult succes, uh, doamnă Mathieu, și închidem această dezbatere. Mâine vom vota la ora 12 pe acest raport. Vă mulțumesc! Continuăm acum cu ordinea de timp cu punctul abordat de domnul Claude Moraes, un raport privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind modificarea directivei 2003-109 în vederea extinderii domeniului său de aplicare la beneficiarii unei protecții internaționale. Și înainte de toate îi voi da cuvântul raportorului domnului Claude Moraes pentru patru minute. Mulțumesc, domnule președinte. Mă tem că încă de la prim, primul alineat uh, vom rămâne numai noi doi, doamnă comisar. Toată lumea va pleca. Uh, și noi și coordonatorul de la PP N-ar trebui să-mi răpesc atât de mult timp din timpul de vorbire spunând, spunând acest lucru, dar mulțumesc, vă mulțumesc dumneavoastră, mulțumesc colegului de la PP, fiindcă ați rămas până la această oră târzie când alții ne părăsesc. Mulțumesc foarte mult, doamna comisar, pentru această propunere și dumneavoastră ați reușit să salvați o propunere care acum îi ajută pe cei care nu ar fi trebuit să fie excluși din uh, directiva privind reședința, rezidența pe termen lung. Am avut o încercare de a include în 2008, uh, dar din păcate nu s-a bucurat de unanimitate la Consiliu la Consiliu și trebuie ca acest lucru să nu se mai repete. Ne bucură deci că această propunere a predecesorului meu Martin Rur și Uh, coordonată în grupul meu se bucură acum de acord. Mulțumesc uh, din suflet Consiliului și așa cum am spus la dezbaterile anterioare unde nu erau prezenți și nici acum nu sunt prezenți, dacă ar fi fost le-aș fi mulțumit, fiindcă cred că în cadrul președinției belgiene am reușit să înregistrăm foarte mult progres, fapt pentru care doresc să mulțumesc. Această propunere va aduce beneficii tuturor beneficiarilor unor, unei protecții internaționale care Uh, rezidă pe teritoriul Uniunii Europene de 5 ani și uh, nu va mai exista un tratament uh, diferențiat față de alți resortisanți și vor avea mai multă certitudine în ceea ce privește situația lor la nivelul Uniunii Europene. Principalele chestiuni de negociere se referau la calcularea perioadei de rezidență legală, perioade de 5 ani. Noi am fost de acord cu Comisia ca întreaga durată a perioadei să fie luată în, considerare, dar Consiliul s-a opus ne îngrijora faptul că, dat fiind că procedurile de acordare a, azil, a azilului pot dura ani de zile, acest lucru ar putea să reprezintă o problemă și s-a hotărât ca jumătatea perioadei de acordare a azilului să fie luată în considerare și dacă procedura va dura, durează peste 18 luni, atunci întreaga perioadă de procedură de acordare a azilului, azilului va fi uh, luată în considerare. Uh, nu aș fi vrut să vorbesc despre tabelele de corelație, dar, de corelare, dar trebuie să fac acest lucru. Acest lucru uh, rog din suflet instituțiile să se ajungă ducă la un acord orizontal privind această chestiune și doresc ca Consiliul să, recunoaște, să recunoască importanța acestor tabele pentru punerea în aplicare a legislației și monitorizarea acesteia. Am avut o, o poziție foarte dificilă în care uh, dosarele noastre ar fi putut să fie foarte mult întârziate din cauza acestei chestiuni. Mă bucur foarte mult uh, că sfera de aplicare a propunerii include și pe uh, refugiați și pe beneficiarii unei protecții internaționale trebuie să se alinieze standardele de protecție pentru ambele grupuri ca în directiva reformulată. Se consideră, se, sunt conținute foarte multe asigurări în ceea ce împotriva nereturnării. Pentru asigurarea nereturnării trebuie să se asigure drepturile beneficiarilor, iar statele membre vor trebui să includă o remarcă în permisul de ședere pe termen lung și uh, vor putea fi consultate statele membre care au acordat protecția în cazul expulzării. Se ține cont uh, și de cazurile în care transfer, transferul de protecție către un alt stat membru în cadrul uh, aranjamentelor internaționale uh, în cazul în care permisul trebuie să fie modificat pentru ca drepturile să fie păstrate. Ne-am asigurat că principiul unității familiale este, este menținut în cazul expulzării, dar în cazul în care nu este în interesul membrilor familiilor, familiei să își urmeze membrul expulzat, ca acest lucru să nu se facă automat. Am ajuns la un acord care semnalează o nouă, comun, o nouă cooperare între cele trei instituții în domeniul uh, migrației ilegale și a azilului, azilului în cadrul noului tratat de la Lisabona. Și ne arată că, îmi pare rău că îmi depășesc timpul, se arată că putem să ajungem la un acord cu statele membre pentru a avea o legislație bună în domeniul azilului. Vă mulțumesc, mulțumesc uh, din nou raportorilor uh, din umbră de la toate grupurile politice și uh, altor colegi care m-au ajutat uh, în munca mea și au făcut din uh, acest, din acest raport un trialog foarte plăcut, dacă nu cumva aceste termeni sunt, acești termeni sunt oximoronici. Mulțumesc foarte mult! O să o, îi dau din nou cuvântul doamnei comisar Malmström. Mulțumesc, domnule președinte stimați eurodeputați, în primul rând vreau să mulțumesc Parlamentului European și raportorului Claude Moraes, care a făcut o treabă excelentă împreună cu echipa de raportori din Umbra. Împreună am ajuns la un acord, Parlamentul, Comisia și Consiliul. Și ministrii au fost, uh, avut o abordare foarte pozitivă. Acest acord este un compromis, dar un compromis echilibrat, uh, care respectă propunerea din 2007. Extinderea statutului de rezident pe termen lung a uh, persoanelor care beneficiază de protecție internațională vor duce la o mai bună protecție și, mai, și la certitudine juridică pentru aceste persoane în Europa, dându-le posibilitatea să se integreze în societatea noastră. Acesta este primul element din pachetul nostru pentru azil, primul din șase acte normative. Este primul pas către obiectivul nostru comun și anume de a avea un sistem comun de azil până în anul 2012. Transmitem semnalul politic că suntem pregătiți să mergem pe acest drum necesar, dificil și să ne aducem fiecare contribuția la acest lucru. Vreau să vă mulțumesc pentru asta. În ceea ce privește această chestiune faimoasă a tabelelor de corelare, Comisia a dat o declarație uh, Consiliului și aș vrea să o citesc cu permisiunea dumneavoastră. Comisia repetă angajamentul său de a se asigura că statele membre vor utiliza tabele de corelare în care să uh, Uh, transpună informațiile cu privire la aplicarea directivei și raportând acest lucru comisiei pentru a crește transparența juridică și pentru a ajuta uh, controlul conformității cu uh, dispozițiile din legislația europeană. Comisia regretă faptul că în această directivă nu există uh, obligativitatea tabelelor de corelare. Comisia, într-un spirit de compromis, pentru a asigura adoptarea imediată a acestei propuneri, poate să accepte înlocuirea acestei uh, obligativități cu uh, un considerent care să încurajeze statele membre să utilizeze tablete de, colerare, de corelare. Totuși, propunerea Comisiei nu va fi considerată un precedent. Comisia își va depune va continua eforturile împreună cu Parlamentul și Consiliul pentru a găsi o soluție adecvată acestei chestiuni instituționale origen, orizontale. Este foarte important ca acest lucru să fie consemnat în procesul verbal, pentru că Comisia repetă acest angajament. Însă, în acest raport este foarte important să ajungem la un acord și de aceea vreau să mulțumesc încă o dată tuturor pentru contribuția la atingerea acestui acord. Președintele, mulțumesc, doamnă Malmström. Acum trecem la vorbitorii care au cuvântul în numele grupurilor politice. Începem cu doamna Maria Nedelceva în numele PP. Două minute. Mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar, Domnule raportor, dragi colegi, doresc în primul rând să-l felicit pe raportor, pe domnul Moraes, pentru activitatea sa excelentă și pentru cooperarea exemplară pe care a arătat-o Uh, colegilor de la Comisie și de la Consiliu. Um, odată cu acest raport am făcut un mare pas înainte în direcția unui uh, sistem de azil european armonizat. Cooperarea cu Consiliul a fost necesară și sunt bucuroasă că am reușit să avansăm pe acest dosar. Pachetul privind azilul este mai larg și mai rămân multe lucruri de făcut și așadar nu trebuie să ne lăsăm uh, bătuți. Direct și aceste lucruri trebuie să fie luate în considerare și în negocierile privind următoarele dosare. Acum, pe partea de fond și fără a repeta ceea ce spunea raportorul, aș dori să revin asupra două puncte. Aș dori să subliniez importanța integrării resortisanților din țări terțe în societățile noastre. Imigranții care vin din alte țări sunt un atu considerabil pentru economia noastră, dar nu putem primi pe toată lumea și în orice condiții. Numeroase guverne au recunoscut în ultimele Domnul președinte o roagă pe vorbitoare să vorbească puțin mai rar. Este vorba despre persoane care trăiesc de 15-20 de ani în Europa și care încă nu cunosc limba țării de primire. Cum pot fi aceste persoane active în țara respectivă dacă nu pot comunica? Cum nu uh, pot cădea într-o um, izolare identitară și într-un spirit comunitarist? Formarea lingvistică este o garanție uh, de preluare a istoriei, culturii, tradițiilor unei țări. Și aș dori să-mi uh, subliniez și dezamăgirea legată de faptul că Consiliul a refuzat să înscrie tabelele de concordanță în text. Sigur că nu putem anula rezultatul negocierilor numai din această cauză, însă mă întreb când va renunța Consiliul la poziția sa izolată și când uh, va trece la o adevărată punere în aplicare a acestor directive de către statele membre. Cum poate Comisia să știe dacă textele sunt um, cu adevărat transpuse și dacă nu știe acest lucru, care mai este interesul unei legiferări? Și doresc să o felicit pe doamna comisar pentru uh, declarația pe care a făcut-o și să o asigur că poate conta pe sprijinul Parlamentului. Vă mulțumesc. Domnul președinte, vă mulțumesc. Și acum, în absența doamnei um, Flașicova, voi da cuvântul doamnei Cecilia Wikstrom. în numele ALDE. Două minute. Cecilia Assen. Tack, herr ordförande. Först av allt, så låt mig tacka vår rapportör Claude Moraes. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie, în primul rând, să-i mulțumesc raportorului, domnul Claude Moraes. Ca de obicei, a muncit foarte, foarte bine, a depus o muncă de înaltă calitate și nu i-a fost deloc greu, uh, nu i-a fost deloc ușor. Persoanele care se bucură de protecție internațională și care doresc să rămână o perioadă îndelungată în Uniunea Europeană, pentru că sunt uh, urmăriți în țările lor, ei caută de fapt refugiu, protecție în Uniunea Europeană. Ei au statut de beneficiari de protecție internațională și se găsesc în aceeași situație ca și refugiații. Aceste persoane pot să locuiască vreme de 5 ani de zile într-un stat membru și trebuie să primească statutul de uh, reș, rezident uh, pe termen lung. Din păcate, Consiliul a dorit să aibă o altă abordare și mi îmi pare rău. Uh, pentru că e important să acordăm protecție acestor persoane, să le, să le acordăm o certitudine juridică a vieților în aceste uh, state. Îmi pare foarte rău că Consiliul nu a fost de acord cu introducerea tabelelor de corelare. Eu cred că ar trebui să continuăm cu acest raport pentru a constitui, să construim pe baza lui, pentru a ajunge la un pachet întreg de azil. Sper că și Consiliul până la urmă va ajunge la o poziție mai apropiată de cea a noastră, pentru că până în 2012 cu toții ne dorim această politică comună în domeniul azilului. Și este foarte important uh, acest lucru, pentru că dacă nu, cuvântul solidaritate își va pierde orice însemnătate. Îi mulțumesc încă o dată domnului Moraes pentru eforturile depuse și pentru colaborarea foarte, foarte bună. Președintele, mulțumesc! Iar acum, în numele grupului Verzilor, dau cuvântul doamnei Sargentini. Un minut și jumătate. Vă rog, doamnă. Dank u, voorzitter. Vorige week waren we in Athene. Mulțumesc, domnule președinte. Săptămâna trecută am fost la Atena, la um, ședința comisiei pentru Libertăți uh, Civile și am discutat cu un tânăr de 26 de ani din Eritrea care a venit uh, în Uniunea Europeană, în Grecia, a pătruns prin Olanda, fiindcă dorea să rămână acolo, cunoștea pe cineva în țară, dar a fost trimis în Grecia și acest tânăr uh, a spus, uh, mi-a spus că odată ce obții statut de refugiat în Grecia, durează foarte mult până să primească naționalitate grecească. Pentru tineri asemenea acestuia, care ar trebui să poată alege unde doresc să se stabilească, e foarte important faptul că se va schimba situația. Vreau să mulțumesc uh, raportorului pentru că a făcut acest prim pas uh, în ceea ce privește situația pachetului azilului. Acest lucru uh, îl va ajuta și pe acest tânăr care dorește să trăiască în Olanda și astfel uh, ar fi foarte bine să existe tabele de corelare bine puse la punct, fiindcă acest tânăr are, drept, are dreptul să vadă care este situația în Grecia, dacă măsurile sunt puse în aplicare în Grecia și în Olanda prin comparație. Mulțumesc domnului Moraes pentru faptul că am ajuns la un anumit progres în ceea ce privește cooperarea, să ne gândim la acest tânăr și la alții asemenea lui. Domnule președinte, mulțumesc. Dau acum cuvântul domnului Simon Busutil, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, doresc să-i mulțumesc și să îl felicit pe raportor. Sunt întru totul de acord cu tot ceea ce spune în raport. Prin acest text se conferă drepturi suplimentare celor care solicită protecție internațională. Li se conferă drepturi pe care și noi le acordăm drepturi, drepturi pe care și noi le acordăm cetățenilor care vin din alte țări și care au reședința în mod legal în Uniunea Europeană vreme de 5 ani. Totuși, eu cred că există și niște dificultăți, niște probleme. Atunci când trebuie să aștepți 5 ani de zile pentru a primi drepturile pe care ți le oferă acest uh, act normativ, e o perioadă prea lungă, mai ales pentru o țară care are un număr foarte mare de oameni care sunt blocați în țara aceasta în care ajung. Eu mă refer aici la Malta, dar sunt și alte țări în această situație. Și recent am văzut că și Grecia este una dintre aceste țări. Aici sunt foarte multe persoane care, da, din cauza acestui uh, act normativ, din cauza acestei uh, legi, vor trebui să aștepte 5 ani de zile pentru a beneficia de drepturile pe care le conferă. Uh, această lege. Ar trebui așadar să găsim o posibilitate pentru ca aceste persoane să se mute în alte țări ale Uniunii Europene. Pentru că astfel țări ca Malta, Grecia, Cipru ar putea să fie ajutate în gestionarea numărului imens de oameni care se află în această situație. Deci, sper ca această lege să fie și mai bună, să fie îmbunătățită pentru ca toți acești oameni să nu trebuiască să aștepte 5 ani pentru a beneficia de protecție, ci să beneficieze de protecție de la bun început. Vreau să-i mulțumesc domnului Moraes pentru că a recunoscut această situație și că a depus toate eforturile pentru a face trimitere, chiar și doar simbolic, în expunerea de motive de la sfârșit, la această situație în care se află anumite țări europene. Mulțumesc, domnule! Domnului Ioan Enciu, europarlamentar din România

raportul colegului claude moraes ca făcând parte din pachetul general de reglementare a sistemului de azil i a migraiei în uniunea europeană. mulumesc. Vă mulțumim, domnule deputat, most I give the floor to the... Și dau acum cuvântul contribuțiilor spontane. Pentru moment s-a înscris domnul Obermeier. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Eu nu văd acest raport cu niște ochelari roz ca și alți colegi. Eu îl văd luând în considerare îngrijorările cetățenilor din țările noastre, pentru că dacă există persoane care după cinci ani pot să primească acest statut, ei bine, aceste persoane trebuie să stea, deci, 5 ani de zile până când să primească acest statut și apoi să se mute într-un stat, dar ei pot să se mute sau să se uh, stabilească într-un stat care are tot felul de lacune în legislație și să abuzeze de legislația privind migrația în statul respectiv. Această perioadă de 5 ani necesară duce la um, probleme, pentru că această perioadă este mult prea lungă. Astfel, integrarea refugiaților va avea loc și mai greu. Ea este îngreunată și de aceea eu nu susțin acest raport. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Domnule, astfel ajungem la încheierea acestei dezbateri și dau cuvântul din nou doamnei comisar. Mulțumesc, domnule președinte. Nu prea sunt multe de adăugat. Mulțumim domnului Moraes și îi făgăduiesc că vom face tot ce ne stă în putință pentru a vă ajuta. Mâine la vot se va manifesta sprijinul uh, consolidat. Acesta este un prim pas către Uh, pachetul uh, privind azilul pentru 2012 și contez pe sprijinul dumneavoastră pentru uh, restul directivei. Mulțumesc, doamna comisar, spune domnul președinte și nu în ultimul rând dau acum cuvântul domnului raportor. Mulțumesc, doamnă comisar, pentru activitatea dumneavoastră. Unul dintre motivele pentru care acum am reușit să facem primul pas care sperăm că va fi definitivat mâine la vot. Uh, votul va fi încununat de succes, sper eu, este, este faptul că, chiar dacă azilul este un subiect delicat pentru Parlamentul European și domnul Busutil ne-a explicat cât de delicat este acest subiect pentru țările mai mici, mai ales, este important ca fiecare uh, lege și regulament uh, să nu aibă un efect disproporționat asupra țărilor mici, dar și asupra țărilor care sunt puncte de intrare, cum ar fi Grecia și așa mai departe. Deci trebuie să avem grijă uh, chiar și în acest raport, uh, chiar dacă se spune, uh, se face referire la acest lucru în explicația de motive să spunem foarte clar că ținem cont uh, de problemele tuturor statelor membre și s-a vorbit despre unitatea familiară, despre integrare, despre excluzare, despre uh, domestic, despre, mă scuzați, violența mm, în familie și așa mai departe. Toate aceste subiecte necesită cooperare la nivelul Comisiei și Consiliului, dar activitatea noastră la Parlamentul European este cu adevărat importantă aici și, și în ceea ce privește tabelele de corelare, eu am dorit uh, să să găsesc o modalitate mai creativă de a aduce discuție, dar cred că un lobby foarte bun pe care putem face pentru tabelele de corelare este, așa cum a spus dumneavoastră, să spunem că uh, cetățenii și migranții așteaptă să fie puse în aplicare aceste tabele de corelare. Mulțumesc încă o dată tuturor pentru contribuții. Thank you very much. Uh, Mulțumesc foarte mult, stimate coleg. Acum um, aș dori să vă anunț că această dezbatere s-a încheiat. Mâine va avea loc uh, votul la ora 10. La revedere, domnule comisar. Iar uh, acum uh, vă propun să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de discuția comună privind politica regională cu domnul raportor Constantin Luhan. Mănescu uh, și vă dau